ați pe această temă în cadrul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, doamnei Teocaros, dragi colegi. Mulțumesc și interpreților. Aici se încheie ședința și următoarea ședință va avea loc mâine dimineața la ora 9.